Uh, Dragi colegi, a sosit momentul să ne reluăm lucrările și începem cu punctul 20 de pe ordinea noastră de zi. E vorba de regulamentul cu privire la Mercur. Această reuniune va fi foarte utilă pentru evaluarea propunerii proiectului de raport, proiect de raport pregătit de domnul Eck și voi da imediat cuvântul pentru a ne prezenta poziția sa, după care începem cu runda raportorilor din umbră și vom continua cu ceilalți. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, stimați colegi, stimați reprezentanți ai Comisiei. În anii 1950, în Minamata din Japonia, pe mii de oameni și la mii de animale um, s-au uh, diagnosticat uh, afecțiuni iremediabile ale sistemului nervos. Era vorba de boala derminamata. Cauza pentru această boală a fost o, o travă considerabilă, o trăvire considerabilă cu mercur din cauza unor uh, deversări în apă a rezidurilor de la o fabrică cu mercur și astăzi uh, uh, putem spune că 3.000 de persoane au murit din cauza uh, acestei substanțe toxice. Mercurul este toxic. Este una dintre cele mai 10, dintre cele 10 substanțe cele mai toxice prezente în mod natural pe planeta noastră. Este un metal greu. Și un metal greu care, în format care în forma sa agregată, um, gazoasă, poate ajunge pretutindeni în lume și poate să cauzeze ravagii în ceea ce privește apele mării, solul, ajunge în microorganisme și ajunge prin lanțul alimentar la animale și la oameni. Mercurul poate cauza probleme de sănătate extraordinare. E vorba de afectarea sistemului nervos central, e vorba de afectarea uh, glandei tiroide, e vorba de afecțiuni la nivelul pielii, la nivelul gingiilor, afecțiuni ale memoriei, afecțiuni ale uh, centrului vorbirii, uh, niște afecțiuni neurologice iremediabile. La, uh, în cazul copiilor, în cazul embrionilor, este cel mai grav, pentru că aceștia se află în etapa de dezvoltare, iar creierul sistemul nervos central reacționează foarte sensibil la mercur. Și pentru că deja putem să constatăm afecțiuni de sănătate și la niște, la niște otrăviri cu cantități reduse de mercur, uh, iată că OMC nu a putut să stabilească un nivel optim uh, pentru mercur, la care acesta să fie uh, declarat ca fiind sigur. Iar în ceea ce privește prelucrarea aurului, vedem cum e eliberat în atmosferă mercur în acest proces. Mercurul uh, ia naștere și în urma uh, producției de ciment și în uh, instalațiile de prelucrare a cărbunelui. Ajunge în deșeuri ca și produs rezidual în procesul de obținere a zincului, de exemplu, sau substanță de contaminare în fertilizatori. Mercurul este o substanță utilizată la producerea de baterii, de exemplu, sau becuri incandescente, în procedurile acestea industriale și în uh, medicina dentară, în uh, produsele speciale. Uh, în industria clorurilor în 2017 va exista o etapă de phasing out a mercurului, iar în Uniunea Europeană va trebui să asigure o cantitate de 75 de tone pentru Um, produsele um, din uh, domeniul industrial. Este un mare pericol faptul că um, mercurul este atât de otrăvitor pentru natură, pentru om, pentru oricine. Din acest motiv, în anul 2013, 140 de state au căzut de acord uh, cu privire la Convenția de la Minamata, care a fost semnată în 2013, în octombrie. Este vorba despre un acord care dorește ca această supraîmpovărare a mediului cu uh, mercur să fie redusă. Emisiile de mercur să fie uh, evaluate și reduse la nivel global, iar produsele care conțin mercur să fie abolite. Avem uh, um, regulamentul 11022 per 2008, uh, care însoțește această convenție internațională, uh, și acum, cu modificarea regulamentului, ar trebui să continuăm pe această cale ambițioasă, mai ales pentru că în Uniunea Europeană mm, Uniunea Europeană trebuie să-și asume aici un rol important. Aici avem niște națiuni industriale uh, progresiste și ar trebui să dăm un exemplu. Ar trebui să respectăm obligațiile de la Minamata E vorba de niște obligații la care sunt semnatare mai multe state. Uniunea Europeană deja la mai multe capitole și-a transpus obligațiile în legislație. Avem uh, proceduri evaluate, uh, dovedite avem know-how-ul necesar și suntem, în, și suntem în măsură să reducem cantitatea de mercur și să producem, să obținem produse fără mercur, pe care să le putem exporta. Uniunea Europeană are nevoie de răspunsuri exhaustive, nu de niște corecturi cosmetice, pentru a-și respecta răspunderea față de sistemul de sănătate publică și față de mediu. Și cu atât mai mult deplâng abordarea minimalistă a Comisiei, pentru că mie mi se pare că această propunere Uh, care vine din doctrina Juncker uh, Timmermans cu privire la better regulation nu funcționează aici. A alege metoda cea mai ieftină este contraproductivă în acest sens și nu vine în spiritul Convenției Minamata. Avem o propunere a Comisiei care nu este ambițioasă și care, în mod evident, nu ține cont de interesul publicului. Cetățenii Europei își doresc un mediu sigur și curat uh, pentru ei și pentru copiii lor. Cererea pentru mercur este de 260 până la 400 de tone anual. Așa estimează Comisia. Și asta chit că se prevede ca în industria clorurilor alcaline să existe acea etapă de phasing out uh, definitiv în 2017, după cum vă spuneam. Iar apoi până în anul 2030 se estimează că va exista o cerere de mercur uh, de 40 până la 220 de tone anual. Deci la aceste cifre, pentru mine este foarte clar că se pleacă de la niște premise minimaliste. De la, industrie, de la Revoluția Industrială încoace, am văzut cum pânza freatică este poluată de trei ori mai mult cu mercur. Și un studiu științific a constatat că multe soiuri de pește sunt uh, otrăvite cu mercur și este depășit plafonul acceptabil în Uniunea Europeană. Avem un program de valoare în acest sens, iar în anul 2011 s-a constatat că în cazul mai multor animale, cum ar fi focile și urșii polari, um, infestarea cu mercur s-a a, a sporit de, de până la 10 ori. Deci este foarte clar că există niște capacități de acumulare a infestărilor cu mercur și durează zeci de ani până ce acestea pot să scadă. Așa că, dragi colegi, fac un apel către voi. Vă rog frumos să țineți cont de acordurile Uniunii Europene și de uh, principiul protecției sănătății publice și a mediului înconjurător. În lumina acestui fapt, eu unul am propus o serie de amendamente. În primul rând, să extindem interdicția um, exportului de produse care conțin uh, mercur, să uh, reglementăm mult mai bine deșeurile care conțin mercur și acest prim subiect uh, devine de la, provine de la concluzia logică pentru că toate produsele numite în Convenția de la Minamata trebuie să se regăsească și normele europene. Și dincolo de toate acestea, trebuie să evităm aplicarea dublei măsuri. Nu vrem să avem pe piața europeană niște uh, produse și atunci nici să nu le vindem altora. Pentru că, practic, uh, dacă facem asta, încălcăm însăși spiritul tratatului de la Minamata. E vorba de niște produse interzise pe piața noastră internă și atunci de ce să fie ele exportate pe terțe piețe? Apoi, în ceea ce privește interdicția importului de produse care conțin într-un fel sau altul uh, mercur aceste produse ar trebui interzise și ar trebui să veghem mult mai bine la tratarea acestora după ce devin deșeuri. Și apoi, în ceea ce privește interzicerea de produse pe bază de mercur în um, stomatologie, ar trebui ca în primul și în primul rând să interzicem aceste produse uh, pentru femeile însărcinate și pentru copii și apoi treptat să existe un phasing out pentru a avea alternative fără mercur pentru absolut toți pacienții. Și uh, deja Uh, amestecul dentar uh, poate să aibă o altă compoziție și sunt uh, formule care sunt acceptabile fără mercur. Comisia a făcut o propunere în acest sens și o prezintă ca fiind o soluție inovatoare. Dar, în numeroase state membre, vreau să vă spun că deja s-a recurs la această practică, deci nu este chiar atât de ambițioasă. Și apoi, uh, ce se întâmplă cu mercurul ca și catalizator uh, sau electrolit în industrie? Iarăși trebuie un phasing out, pentru că deja există metode alternative în uz. În al cincilea rând, în numeroase locuri, deșeurile cu mercur ajung direct în sol, în ape, în pânza freatică. Și iată, uh, așa rezultă niște medii infestate. Cei care utilizează în procesul industrial uh, mercur pot să otrăvească mediul din jurul lor, deci trebuie să reglementăm și acest domeniu. Mercurul la uh, temperatura camerei se evaporă și se ajunge la o infestare extraordinară, ceea ce face ca supraîmpovărarea atmosferei cu mercur să sporească. Se face o propunere, pe lângă statele membre, pentru a înregistra mediile infestate cu mercur și să treacă la decontaminare. Doar astfel va putea fi eliminat uh, pericolul pentru regnul animal și pentru populație. Trebuie să consolidăm normele pentru tratarea deșeurilor pe bază de mercur, pentru că aceste deșeuri au niște uh, caracteristici foarte periculoase. Volumul mercurului pe piață este unul compact și, prin urmare, uh, este foarte ușor să faci comerț ilegal pe piața neagră. E un câștig rapid. De aceea, mercurul ar trebui să fie stocat doar în formula sa solidă iar stocarea ar trebui să um, fie definită um, exhaustiv și temporară și pe termen lung. În ceea ce privește producerea de mercur și, de pro- și obținerea de produse pe bază de mercur, ar trebui să eliminăm absolut orice lacună, să interzicem orice proces de producție, în așa fel încât să nu mai existe niciun fel de portiță de eludare a Convenției de la Minamata. În ceea ce este producerea și comercializarea de o, produse pe bază de mercur, eu cred că ar trebui să avem în vedere întregul uh, proces de producție și să vedem care este trasabilitatea. Noile produse, noile activități care uh, au în vedere utilizarea mercurului ar trebui interzise din start. În al optulea rând, Trebuie să existe, după cum vă spuneam, un sistem de trasabilitate și raportare a mercurului, iar în ceea ce privește tratarea deșeurilor, ar trebui să vedem ce se întâmplă la nivel industrial. Să nu se piardă niciun fel de date relevante cu privire la tratarea deșeurilor pe bază de mercur. Și apoi, bineînțeles, să vedem ce se întâmplă cu promovarea unor tehnici alternative care să nu vizeze utilizarea mercurului. Doamnelor și domnilor, eu unul sunt ferm convins că uh, cu toții suntem conștienți de riscurile acestea care nu pot fi negate și cred că alternativele pot fi implementate. Acum însă mai lipsește voința politică, pentru că sunt niște riscuri comportate de Mercur, uh, riscuri pentru om și pentru natură, care ar trebui uh, să fie eliminate. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Începem acum cu raportorii din umbră. Domnul Michel Dantin pentru PP. Merci, Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea mai întâi să mulțumesc Comisiei pentru baza de lucru pe care ne oferă. Mi se pare că ne aduce certitudine juridică și că s-a adoptat o abordare ce ține seama de întregul ciclu de viață al Mercurului, așa cum se face și în Convenția de la Minamata. Într-adevăr, trebuie să atingem, să alegem obiective și instrumente adecvate care, într-adevăr, pe teren să reducă efectele uh, dăunătoare ale uh, mercurului și care în același timp să garanteze competitiv, menținerea competitivității întreprinderilor europene. Voi propune deci un număr de amendamente care vor face să evolueze propunerea Comisiei, ținând seama și de um, elemente ale raportului, dar și în, în contradicție cu acestea. În legătură, în primul rând, cu uh, interdicția de import și export. Uh, mi se pare că propunerea Comisiei e ambițioasă și adecvată. Uniunea trebuie să-și păstreze posibilitatea de a importa și exporta mercur pentru a evita penurie în industrie și pentru a evita să-și penalizeze întreprinderile proprii în favoarea altora din alte părți ale uh, lumii, unde regulile nu sunt așa stricte. Apoi, în legătură cu produsele care conțin mercur, și aici propunerea Comisiei mi se pare echilibrată. Dar pe interzicem exportul în țări terțe, conform Convenției Minamata, nu vor fi efecte pozitive pentru că alte întreprinderi străine vor putea să comercializeze în continuare acele produse și numai uh, cele europene vor fi sancționate. Și încă nu se va garanta același nivel de protecție ca cel din Uniunea Europeană, deci practic ar fi încurajate indirect. În legătură cu mercurul reciclat, aș propune introducerea unui obiectiv minimal de um, folosirea mercurului reciclat mi se pare că, dat fiind pragul de utilizare permis prin regulament, ar fi preferabil să avem mercur reciclat pentru că e mai trasabil, reducem uh, deșeurile de mercur și avem o calitate mai bună a mercurului. În legătură cu utilizarea mercurului în diverse procese de fabricație, sunt de acord cu abordarea raportorului. Dacă există un procedeu alternativ, trebuie interzis cel cu mercur. Dar este nevoie totuși de o perioadă de tranziție pentru întreprinderi care să amortizeze costurile uh, adaptării mijloacelor de producție și e nevoie de o perioadă de adaptare și când nu există alternative, cum ar fi pentru producția clorurii de uh, sodiu și apoi cercetarea de modalități fără mercur trebuie încurajată. Pentru amalgamurile dentare sunt de acord cu Comisia. Dentiștii în continuare au nevoie de amalgamul dentar. E singura tehnică de, restaura, de uh, restaurare <clears throat> dentară în unele cazuri. Dar, totuși, trebuie încurajată prevenția, sănătatea bucodentară Uh, trebuie să uh, reducă uh, nevoia aceasta de amalgam. Trebuie interzis amalgamul pentru femeile însărcinate și copii și trebuie instalate de, recicla, de separare în cabinete. Sunt într-adevăr că dat fiind că unele țări terțe nu au capacitatea financiară sau instalațiile de, deșeu, de tratare a deșeurilor, trebuie uh, încurajate și Uniunea trebuie să încurajeze importarea acestor fluxuri ca să îmbunătățească gestionarea deșeurilor, ca să nu se agraveze situația în afară. În legătură cu susținerea pentru deșeurile uh, de mercur, trebuie descurajată uh, stocarea de mercur lichid, pentru că este foarte periculos pentru mediu și considerăm că avem nevoie de uh, că avem suficiente capacități pentru stocarea solidă. Mi se pare că ideea cu registrul propusă de uh, raportor e foarte bună, dar uh, nu e perfectă pentru că sunt excluși micii uh, întreprinzători sau cabinetele dentare. Deci ar trebui ca fiecare actor să fie înregistrat pentru a ține seama de întregul lanț și ciclul de viață și rămân la dispoziția raportorului și a raportorilor din număr. Mulțumesc, domnul Paulucci. Mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc și comisiei pentru faptul că avem un document pe marginea care o să discutăm. Mulțumesc pentru contribuția utilă a acestui text la discuțiile noastre. Nevoia estimată de mercur în Europa între 2025 2030 de până la 240.000 de tone pe an. Mi se pare că ar trebui să încercăm să reducem la minimum uh, utilizarea mercurului și să recuperăm cât se poate de mult mercurul folosit deja în anumite produse. Deci să uh, îmbunătățim recuperarea. 100 de tone pe an ar fi un obiectiv realist pentru recuperare, reciclare ori de câte ori e posibil, oriunde se poate reduce folosirea mercurului, ar trebui ca acest lucru să se întâmple. În primul rând, trebuie să folosim uh, mai puțin amalgam dentar cu mercur. E o problemă care trebuie rezolvată imediat pentru a apăra pe cetățeni, sănătatea lor și pentru a evita intoxicații severe. Sugerăm trei tipuri de măsuri. Folosirea amalgamului dentar pentru copii și femeile însărcinate, uh, ar trebui să facă obiectul unor um, reguli foarte stricte și în legătură și cu um, încapsularea amalgamului pentru a evita contaminarea mediului. Apoi, în legătură cu exporturile, ar trebui să aplicăm aceeași regulă exporturilor ca și în cadrul Uniunii. Nu cred că ar trebui să avem două măsuri. Ar trebui să exportăm bune practici și regulile care se aplică în Europa ar trebui să se aplice și în afara ei și ar trebui să evităm situația paradoxală în care uh, am predicat ceva și am exportat produse care conțin mercur și apoi care ar putea să revină pe teritoriul nostru ca deșeuri. Pentru a opri producția de um, produse care conțin mercur, cu excepția celor care au un impact benefic, demonstrabil și pentru care nu există uh, alternativă, cum ar fi utilizarea ca uh, catalist în anumite procese industriale, sau pentru obținerea de potasiu și alte lucruri. Bun, putem să acceptăm că nu există alternativă. În esență, ar trebui să ne concentrăm pe posibilitățile de recuperare a mercurului. În ultimele săptămâni și luni ne-am întrebat serios dacă e adecvat ca Europa să accepte importurile de deșeuri de mercur. Pe baza informațiilor pe care le-am primit din partea mai multor grupuri active în domeniul mediului, avem uh, capacitatea de a prelucra deșeuri de mercur în Europa, capacitate ce nu există în afara Europei. Deci, ideea ar fi să protejăm mediul în general. Ar fi util să permitem importul în acest scop. Și în încheiere, în ceea ce privește gestionarea deșeurilor în Europa, considerăm că ar trebui să oprim derogarea referitoare la stocarea mercurului în formă lichidă ar trebui să introducem o limită în timp și o obligație de solidificare. Și nu considerăm că e adecvat să avem un registru. Adică ar trebui să avem un registru care să uh, de fapt, ar trebui să avem un registru care să garanteze trasabilitatea deșeurilor. Doamna Gerling, mulțumesc. Voiam doar să fac câteva propuneri uh, comisiei Vreau să fac câteva observații legate de propunerea Comisiei pentru început. Mi se pare că au ajuns la un echilibru destul de bun și că pleacă de la un punct corect, și anume că ar trebui să ne respectăm obligațiile asumate în cadrul Convenției de la Minamata. Bineînțeles, ar trebui să acoperim carențele legislative actuale și să ne străduim să acționăm mai bine. Dar trebuie să înțelegem că pentru a obține cele mai mari beneficii nete, va trebui să înțelegem că acțiunea trebuie să fie la nivel mondial și că Uniunea Europeană trebuie să acționeze în cadrul acestei convenții mondiale. Deci m-aș întreba unde vrem să creștem obligațiile Europei dincolo de cele din Convenția de la Minamata și uh, unde ar fi logic să facem acest lucru și să obținem beneficii de mediu. Și în ce sens uh, sporirea acestor obligații nu ar aduce beneficii de mediu, ci ar fi doar o declarație, ar avea valoare doar de declarație. Bun. În legătură cu convenția și această idee de interdicție totală de exporturi, la care ține foarte tare raportorul, uh, mă uit la evaluarea de impact a Comisiei, care e destul de detaliată și nu sunt uh, sigură că producția în Uniune pentru export nu ar fi pur și simplu delocalizată în afara Uniunii și poate că ar fi mai bine, chiar dacă ne-am dorit să nu se folosească deloc mercur și pentru asta lucrăm pe termen lung, mai bine ar fi să păstrăm controlul asupra acestui proces în Uniunea Europeană ar fi mai bine și din punct de vedere al mediului și poate și economic. Deci nu sunt uh, gata să accept că o interdicție totală la export ar fi calea de urmat. La fel și cu importurile. Raportorul a ales o cale care a fost respinsă în evaluarea de impact. O interdicție generală de import ar fi urmată de o creștere a ofertei de mercur în țări terțe și asta mai ales acolo unde există mine artizanale de aur. Și poate că n-ar fi suficient, de fapt, să spunem uh, că noi am interzis dar, și să ne facem că nu creăm, uh, nu generăm efecte în restul lumii. Deci, cred că propunerea Comisiei în mare este destul de bună, nu că nu ar mai putea fi îmbunătățită pe aici pe acolo, dar uh, E important să respectăm convenția. Cred că raportorul are dreptate atunci când vorbește despre punerea la punct a dispozițiilor din convenție în legătură cu notificarea utilizării mercurului în procese și produse noi. Și dacă nu există beneficii de mediu sau asupra sănătății care să poată fi demonstrate și dacă există alternative tehnice, atunci ar trebui să încercăm să scoatem în afara legii aceste posibilități de a folosi mercurul. Și în legătură cu amalgamul dentar. Am o grămadă de mercur în gură, din păcate, și că ar fi o idee bună să se renunțe total la această posibilitate, la amalgam. Am studiat puțin. Știu că asociațiile dentiștilor țin la, de, la amalgam și poate că sunt câteva zone izolate în care e cea mai bună soluție, dar sunt chiar convinsă că alternativele deja disponibile nu sunt destul de bune. Deci sunt de acord cu raportorul că ar trebui să plecăm de la această poziție fără mercur în amalgam și apoi să mai dăm înapoi și să permitem derogări acolo unde este nevoie. Mulțumesc, doamna Iaten mai. Mulțumesc. Voiam să spun că practic suntem de acord. cu raportul. Mercurul e foarte dăunător pentru sănătatea umană și de aceea ratificarea Convenției mianmata Minamata este foarte importantă și Uniunea Europeană ar trebui să reglementeze utilizarea mercurului uh, mult mai strict decât până acum. Așa că dorința mea ar fi să avem reguli mai stricte. Câteva observații în legătură cu raportul domnului Ștefan Eck. Sunt de acord cu obiectivul urmărit de raportor, să avem o bază juridică și sunt de acord și cu ideea de a avea aceleași standarde și în interiorul și în afara Uniunii, acolo unde se face export de produse care conțin mercur sau de unde se fac importuri. Țările terțe care nu dispun de tehnologiile necesare pentru a prelucra în mod corespunzător mercurul, ar trebui să aibă posibilitatea de a aduce deșeurile acelea periculoase în Europa, astfel încât ele să poată fi tratate corect aici. În legătură cu amalgamul pentru plombele dentare, nu sunt de acord cu o interdicție totală. Ar trebui să reducem utilizarea amalgamului ceea ce ar fi în spirit, ar respecta spiritul Convenției uh, Minamata. Folosirea acestor tipuri de uh, plombe ar trebui să fie permise numai dacă sunt singura soluție care poate fi folosită în anumite cazuri punctuale. Raportorul a făcut câteva modificări care uh, aduc mai multă claritate față de propunerea comisiei și suntem, sunt și eu de acord cu dezvoltarea de tehnologii care să ne permită să ne lipsim de mercur pe viitor și deci să avem o reducere a numărului de produse care conțin mercur pe viitor. Trebuie să revizuim legislația care ar putea avea impact asupra mercurului, asupra volumului de mercur folosit și ar trebui să ne îndreptăm pur și simplu către eradicarea mercurului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Pipasi. Mulțumesc, domnule președinte. Când îi ascult pe colegi, suntem de acord cu diverse lucruri. Acum, chiar și comisia de acord se spune că mercurul e o amenințare pentru sănătate și mediu pe plan mondial și avem datoria de a fi ambițioși ca să scăpăm cu cât mai mare eficacitate de el și cât mai rapid posibil. Iar propunerea comisiei pentru mine nu merge suficient de departe și mă bucură poziția domnului raportor, care a îmbunătățit foarte mult și vom depune și amendamente împreună. Mai multe puncte. Mai întâi, în ce privește exportul de produse care conțin mercur. Nu prea înțeleg cum Europa poate să exporte unele dintre acestea în timp ce le interzice pe piața internă. Și trebuie neapărat să facem în așa fel încât să putem să le exportăm uh, bateriile de unică folosință, lampele, becurile fluorescente care conțin nu mai mult de 2 mg de mercur dar nu putem să avem două piețe, una care să apere Europa și alta în care pragurile depășesc cele de pe piața internă. Așa ceva nu se poate. Apoi, în legătură cu utilizarea mercului. De fapt, avem două utilizări majore. Amalgamul dentar, despre care s-a vorbit, și apoi tot ce ține industria clorului, sode catalizatoare la amalgamul dentar. Știm că deșeurile din amalgam care conțin mercur sunt considerate periculoase de legislația europeană. Deci trebuie să se <clears throat> schimbe situația și se cere interdicția începând cu 31 decembrie 2021. Avem o anumită marjă de libertate și noi și dentiștii să se găsească alternative. O să mă întrebați, păi da, uitați-vă la Danemarca și Suedia. Nu utilizează amalgam dentar pe bază de mercur. Ce utilizează? diverse rășini, uh, ciment, ionomer și reușesc să facă plombe foarte bune și pentru copii și pentru adulți, cât timp există alternative. Și am discutat cu dentiștii. Sunt atât de obișnuiți să utilizeze amalgamul dentar care spun e foarte ușor de... Trebuie să schimbe practica. Asta e. Să-i lăsăm până în 21, dar spune să se termine cu amalgamul dentar sau doar în situații deosebite, dar ne-am uitat, nu prea sunt multe. În plus, trebuie să fim atenți și că în rășini și anumite elemente compuse nu trebuie să existe bisfenol. Am văzut că nu bisfenolul A, ci derivate. OMS a spus că nu pun riscuri și în acest sens nu sunt probleme. Unde se folosea mult mercur? Industria clorului și a sodei. Aici sunt alternative existente, mai ales uh, proceduri cu membrane și diafragme. Se spune până în decembrie 2007, dacă nu se dă nivelul, oamenii nu se schimbe tehnologia. Există tehnologia, există alternativă și trebuie să dăm un moment uh, de la care se interzice apoi la catalizator pentru biomotorină. Și aici sunt alternative, întreprinderi europene care produc metilen de sodiu fără mercur în procedă. Să li se spună, nu mai folosiți din ianuarie 2018. Apoi problema importului de deșeuri, de mercur. Deșeuri solide și lichide. Când comisia propune să se stocheze în formă lichidă, nu se poate. Există acum tehnologii de a le transforma, de a le face inerte, adică nu se mai pot folosi după aceea, nu se mai poate extrage mercurul. Va trebui să obligăm toate țările care au deșeuri lichide și să le, să le supună procedeului de a le face inerte și apoi într-o depozitare de tranziție. Să-mi spuneți, păi da, dar sunt unii care nu au tehnologie. Ei, <clears throat> Nu vă lăsați înșelați în întreprinderi uh, germane care fac această procedură de a le face inerte în mod mobil. Deci totul e ca aceste întreprinderi să se deplaseze în țările respective ca să facă deșeurile interne. Dacă începem uh, aceste importuri, știți, cu cât import mai mult, cu atât se pierde trasabilitatea. Și sunt exemple în care au fost tot felul de chestii neclare fiecare țară gestioneze deșeurile pe bază de mercur, se fac transferuri de tehnologie pentru a le face inerte și a le depozita. Un ultim element cu depozitarea definitivă. Este depozitarea provizorie și definitivă. Cinstit vorbind, pe baza experienței, când am văzut ce s-a întâmplat în Germania, <clears throat> cu anumite depozite la, în mine, în Strasburg, ori se prăbușește uh, mina ori în minele de sare. Acolo se inundă galeriile. Deci să nu se facă o depozitare la mare adâncime, să se facă depozitare la suprafață și putem interveni dacă apare orice problemă. Pentru că aceste deșeuri o să se tot acumuleze în permanență și nimic nu poate să le destruie, ca și cu deșeurile radioactive. Deci trebuie să le urmărim uh, pentru veșnicie. Și mulțumesc domnului raportor pentru niște propuneri minunate. Președinte, mulțumesc, doamna Dornan. Merci, <coughs> merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului. Contaminarea mii de oameni între 1932 și 1966 în Japonia cunoscută între timp cu denumirea de maladia minamanta, reprezintă o ilustrare pe cât de tragică, pe cât de celebră a extremei a acestei substanțe asupra sănătății. O regăsim acum în pești, dar și în obiecte fabricate, termometre, lampe, lampile fluorescente, amalgamul dentar, dar să mai spus, e prezent și în industrie, utilizat în anumite procedei de extragere a aurului în octombrie 2013, 139 de țări, dintre care 26 din UE, cu excepția Estoniei și Portugali, au semnat în Japonia Convenția Minamata cu privire la Mercur. E vorba de un progres major pentru că are o acoperire internațională. De asemenea, Uniunea Europeană nu reprezintă nici alfa, nici omega în domeniu. Iată de ce recurgerea la acte delegate și la acte de punere în aplicare nu trebuie să fie regula, ci să rămână doar excepție. Trebuie să se țină cont și de voința suverană Estoniei și Portugaliei, invitând totuși aceste țări, printr-un dialog constructiv, să semneze și ele Convenția Minamata. Comisia nu trebuie să excludă statele de la decizii cu privire la formularele referitoare la restricții la importuri și exporturi. În mod similar, în ce privește autorizarea de noi produse sau procedee de fabricare, care conțin mercur sau uh, modificarea anexelor pentru a aplica acea convenție. Uniunea Europeană uneori pare să uite că statele membre au aceste angajamente internaționale la care sunt parte suverană și poate de asemenea să supună Secretariatului Convenției un raport în nume propriu, dar nu în numele statelor membre. Și vă mulțumesc. Thank you very much, uh, Mr. Yuzo. Mulțumim, doamna Ayuso. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, și raportorului și raportorilor din umbră. Această propunere legată de strategia privind Mercurul pe linia Comisiei de la Minamata, propunerea Comisiei mi se pare oarecum dezamăgitoare pentru că nu examinează pe deplin legislația existentă, nu corespundă nici cu legislația internațională, nu e la înălțimea standardelor din Convenția Minamata și instrumentele acoperite aici nu sunt cele mai potrivite. Acestea fiind spuse, vreau să-l felicit pe domnul raportor pentru un raport foarte bun, pentru că încearcă să corecteze unele erori majore, cum ar fi restricțiile de utilizare din anexa 3, și producția de diverse substanțe în industria clorosodică, potasiu. Termenele limite sunt foarte stricte pentru eliminarea mercurului din această tehnologie. Ceva acoperi și în Convenția de la Minamata în ce privește eliminarea rezidurilor. Sunt și unele incoerențe Comisia nu ar trebui să permită o depozitare permanentă în formă lichidă. E ceva care contravine instrumentelor privind rezidurile, care sunt mai greu de controlat și eliminat. Aceste reziduri sunt volatile. Una dintre proprietățile principale ale mercurului și apoi tot Comisia de la Minamata spune că rezidurile sau componentele cu mercur trebuie stabilizate, solidificate înainte de a fi eliminate. În directiva primii rezidurile se spune că nu se pot depozita reziduri decât dacă au fost deja tratate. Deci comisia alege varianta cea mai puțin riguroasă și nu permite stocare permanentă decât în depozite subterane. Cred că mercurul, după cum văd eu, problema. în depozite subterane. Acestea sunt uh, pentru substanțele radioactive. Mercurul nu e radioactiv și din acest motiv cred că ar fi mai bine să îl depozităm deasupra solului, se poate monitoriza mai bine, se poate evita situația în care intră în apa freatică, stocându-l deasupra terenului, se pot aplica și proceduri de urgență când e necesar. Deci cred că e nevoie de o reexaminare a acestor aspecte. Și apoi Comisia propune o depozitare standard în minele de sare. Nu e nicio justificare. Valoarea de impact a Comisiei are peste 190 de pagini, dar nu spune nimic despre diversele tipuri de depozitare, probleme de mediu, nimic în cele 190 de pagini. Minele de sare sunt probabil unul dintre locurile cele mai potrivite pentru depozitarea rezidurilor de mercur, pentru că trebuie să ne gândim și la faptul că sarea e foarte corozivă și atunci uh, mercur ar putea să intre în apa freatică, deci cred că ar trebui reexaminat. Crezi că e nevoie de abordare mai strictă decât ce facem acum și e o armonizare uh, în scădere în această propunere. Sunt unele tehnologii care pot rezolva aceste probleme. Trăiesc la 100 de kilometri distanță, cea mai mare mină de mercur uh, încă din lume, din perioada feniciană și sunt experți care au lucrat cu mercurul și niciodată n-au avut niciun accident. au o metodă brevetată de a manevra Mercurul. Deci cred că și Comisia trebuie să le examineze. O să propun diverse amendamente și aștept să le examinăm cu raportorul și raportorul din umbra. Președinte, mulțumesc. Acum domnul Florence. Mulțumesc. Nimeni din această încăpere nu neagă faptul că mercurul este una dintre cele mai periculoase substanțe pe care o cunoaștem. Vreau însă să vă spun că în ultimii 20 de ani, de nu știu câte ori am, tot, am vorbit despre uh, Mercur. Domnul Eck e prea tânăr ca să-și amintească, glumește vorbitorul. Am discutat până ne-a venit să leșinăm. Am uh, dat reglementări uh, care pot fi aplicate în statele membre sau nu avem țări în care nici nu se folosește amalgamul cu mercur. Și apoi când discutăm despre export, e lipsit de bun simț să exportăm uh, mercurul sub formă de deșeu, dar uh, să vedem puțin ce se întâmplă până la urmă cu adevărat la frontieră. Pentru că se întâmplă o abolire generală nu mi-e pe plac pentru că eu cred că trebuie să vedem uh, cum arată tratamentul uh, cu mercur? Cum e gestionat mercurul? Sunt într-adevăr niște produse unde nu ne putem lipsi de mercur și atunci aceste produse trebuie manevrate în siguranță. Sigur că nu poți uh, arunca mercurul pur și simplu în anumite deșeuri. Uh, e neglijență. Dar ce se întâmplă în industrie? Ce se întâmplă în momentul în care e utilizat mercurul pentru fungicide, pentru a obține noi noi substanțe. N-ar trebui să ne punem singuri bețe în roate. Chiar în săptămâna de dinainte am discutat despre substanțele pe care vrem să le vedem interzise și apoi uh, am spus că vrem să creăm alte substanțe fitosanitare ca să existe o utilizare sigură a acestora. Și acum, iarăși ne sucim și spunem că vrem să o interzicem și pe asta. Deci o politică a, pentru mediul înconjurător bazată doar pe interdicții e o abordare simplistă, domnule Eck. Trebuie să ne gândim la niște norme individuale și trebuie să vedem cu precizie unde e un pericol și unde nu. Am interzis acum 20 de ani termometrul cu mercur, nicio problemă. Să identificăm însă care sunt utilizările în siguranță, sigure și să lăsăm și marjă de manevră industriei pentru a avea loc inovarea. Dacă nu facem asta, pe viitor va trebui să vedem uh, cum uh, vom face să ne asigurăm și noi venitul. Sigur, vom face câteva amendamente, mai sunt câteva lacune și mai vreau să spun un lucru. Eu unul m-am fript aici la RICH. 2000 uh, de amendamente am avut atunci. Și de, dacă uh, jumătate din acele amendamente ar fost la fel de stricte ca și textul tău, atunci Mercurul n-ar mai fi văzut lumina zilei. Dar trebuie să vedem cum e utilizat Mercurul. E bine să fie interzis pe aici, pe acolo, dar sunt și domenii uh, unde trebuie să vedem puțin cum sunt implementate normele, oricum sunt implementate diferențiat între statele membre. Și e clar, trebuie să fim uh, stricți iar uh, după vreo 2-3 ani să facem o reevaluare. Însă vă rog frumos să vedeți puțin ce se întâmplă în, planul, în plan industrial și cum uh, facem în așa fel încât oamenii să rămână angajați. Mulțumesc! Florence, je pas... Mulțumesc foarte mult, domnule Florence. Acum uh, colegul Micolasici. Si za slovo. Chcel by som krátko vystúpiť aj k tejto problematike. Mulțumesc foarte pe scurt. Mă voi pronunța în legătură cu acest subiect. Am avut posibilitatea să analizez în detaliu și am tras câteva concluzii despre care vreau să vă informez. Aș vrea să invit la o abordare rezonabilă, rațională în aprecierea acestei probleme. Trebuie într-adevăr ca mercurul să fie interzis acolo unde se poate. Și dacă am înțeles bine ce ne-a spus raportorul, trebuie să căutăm soluții care să ne ducă mai departe spre progres și unde e posibil să eliminăm Uh, mercurul uh, din anumite produse sau procese tehnologice și dacă nu se poate, atunci să avem proceduri cât se poate de asemănătoare și reguli cât se poate de asemănătoare. Trebuie căutate alternative uh, am văzut uh, că se poate folosi și acetilaldehida ca și catalizator. Um, și că se poate renunța la folosirea mercurului ca, ele, ca și catalizator. Nu mi se pare corect ce spune Comisia, și anume că în Uniunea Europeană nu mai există astfel de proceduri. Mai sunt folosite astfel de procese în uh, Uniunea Europeană și trebuie căutate alternative și trebuie să se renunțe la aceste practici treptat. În cazul altor uh, substanțe, am reușit să venim cu o abordare echilibrată și invităm și aici ca ajustarea, adecvarea termenelor să fie avut în vedere. Avem amendamente din 2000, care vizează termenul decembrie 2020 și ar trebui ca până atunci să renunțăm la aceste proceduri. Mulțumesc. Ja, vielen Dank, uh, Domnul Linz, mulțumesc, domnule președinte. Doar pe scurt aș adresa o întrebare comisiei. Mulți colegi s-au referit deja la, export, la interdicția la export. În uh, regulamentul existent există excepții, derogări pentru cercetare și pentru scopuri medici, medicale și uh, știm că există această derogare pentru cercetare în toate propunerile Comisiei și de aceea întreb Comisia Europeană ce se întâmplă cu derogarea pentru scopuri medicale și în uh, medicamentele homeopatice e folosit mercurul în cantități foarte mici uh, ca produs Um, de care nu ne putem lipsi ca materie primă deși, deci nu ne putem lipsi de el. Deci ce s-a întâmplat cu aceste scopuri? Mulțumesc! Doamna François Grostet. Mulțumesc, domnule președinte. O să am o intervenție destul de rapidă pentru că diverse lucruri s-au spus deja și trebuie să vă spun, în fine, împărtășesc sentimentul sau părerea tuturor sensul că mercurul prezintă riscuri pentru sănătate și mediul înconjurător. Cu toate acestea, consider că poziția adoptată de domnul raportor mi se pare extrem de dură față de poziția Comisiei Europene. Poziția Comisiei îmi plăcea mai mult și deci sunt diverse amendamente ale domnului raportor care mă cam neliniștesc pentru că cere o interzicere totală a importurilor de mercur ca și a fabricării de produse care conțin mercur dar antevorbitorul tocmai a spus asta, ar, astfel de reguli ar fi contraproductive. De ce? Pentru că în domeniul farmaceutic încă se mai utilizează mercurul, tocmai în medicamentele homeopatice, în vaccinuri de asemenea. Derivate de mercur se utilizează și aceste derivate sunt autorizate și evaluate de autoritățile medicamentului și aduc beneficii în prezent. Deci trebuie să fim foarte atenți dacă e să interzicem în cele din urmă utilizarea mercurului, trebuie să avem termene suficient de îndelungate pentru a găsi soluții alternative, știind că deocamdată în anumite domenii încă nu dispunem de ele. Iată ce doream să spun, pentru că eu cred că dacă avem poziții prea rigide și severe, putem comite greșeli. Deci, da, unor restricții mari în ce privește utilizarea mercurului, dar să Așteptăm uh, sau să se ajungă la o interdicție în majoritatea cazurilor, dar totuși în unele domenii e nevoie în continuare de derivate de mercur. Mulțumim, doamna Grostet, și acum reprezentanta Comisiei, doamna Winning, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor. În reacția mea mă voi axa pe contextul general al propunerii noastre și voi menționa elementele principale care au uh, fost vehiculate în dezbatere. Mulțumesc pentru toate comentariile. Eu cred că ele sunt o contribuție bună la această dezbatere, dezbatere interinstituțională. Vreau să vă spun că în plan global Uniunea Europeană este fruntașă în ceea ce privește politica de gestionare a mercurului. Din 90 încoace ne-am redus emisiile de mercur în aer cu 80% aproximativ și am restricționat utilizarea mercurului în produse și în procese prin REACH și ROS și um, directiva pentru emisiile industriale. Să recunoaștem și faptul că e importantă acțiunea internațională pentru că 40 până la 80% din mercurul uh, depozitat pe teritoriul Uniunii Europene provine din alte părți ale lumii. Convenția Minamata este un uh, succes important al diplomației de mediu europene, diplomație susținută de mari actori uh, din lume, uh, China, SUA, Japonia și prin această convenție emisiile de mercur vor fi reduse dramatic pe tutindeni în lume, ceea ce este foarte important și va fi omogenizat întregul uh, domeniu, pentru că toate mm, economiile importante vor trebui să aplice cerințe similare, ceea ce va fi în beneficiul industriei europene inovatoare, care oricum uh, se angajează să găsească alternative fără mercur. Propunerea Comisiei acum. Am vrut să avem un nivel ridicat de protecție pentru sănătatea cetățenilor, dar și pentru mediul înconjurător. Și acest lucru alinează legislația europeană la convenție și invită la ratificare rapidă de către statele membre. Este interzisă noua utilizare a mercurului în produsele noi sau în procesele industriale care nu au în vedere, care nu sunt în beneficiul sănătății umane și a mediului. Și cred că asta confirmă poziția noastră fruntașă în ceea ce privește reducerea emisiilor de mercur. Doresc acum să menționez câteva subiecte cheie care au fost vehiculate în um, dezbatere. Am mai întâi amestecul, amalgamul dentar. Este foarte important să facem uh, progres aici. În primul rând, am uh, dorit să reducem dramatic poluarea apelor cu mercur și să permitem doar uh, amalgamul încapsulat pentru a proteja pe toți cei implicați, dentiști și pacienți, de la vaporii de, de, vaporii de mercur. N-am uh, interzis utilizarea totală a amalgamului pentru că, așa cum uh, vedeți din studiul de impact, dovezile științifice nu au indicat uh, că trebuie să facem asta. Sunt unele state membre, într-adevăr, care au scheme diferite, Și, bineînțeles, este o prerogativă națională aceea de a gestiona această problemă de sănătate. Discutând despre deșeuri, vrem să avem opțiunea de a uh, înlătura cele 6.000 de tone de mercur lichid uh, uh, în așa fel încât să existe o stocare subterană sigură ca să nu mai avem scandaluri de export cu mercur, așa cum s-a întâmplat în anul trecut, oricum, reputația Uniunii Europene a fost pătată din cauza acestora. Și dacă statele membre vor permite doar uh, stocarea mercurului uh, în formă solidă, și dacă într-adevăr vor exista alte utilizări pe piață, chit că la ora actuală studiile nu indică asta, atunci e clar că mercurul ar trebui să fie stocat uh, 10 ani de zile și asta ar implica trasabilitate și control. Prin urmare, ar rezulta și povară administrativă. În al treilea rând, s-a vorbit despre export. Interconectarea normelor de piață internă cu legislația ar putea reloca producția în terțele state, unde poate controlul este mai lax. Și, prin urmare, nu cred că astfel am reușit să atingem niște obiective de mediu pe care ni le-am propus și viitoarele decizii ar putea fi complicate. E vorba de consolidarea viitoarelor noastre standarde de piață. Deci, cel mai bine pentru a avea o piață fără mercur, în plan global, este să implementăm în primul rând convenția cu partenerii noștri comerciali. Apoi să utilizăm clauza de revizuire a convenției, care oricum există, pentru a-i convinge pe partenerii noștri să extindă controlul produselor, integrând în Convenția Minamata noi standarde europene adoptate pe piața noastră internă prin legislație. Iată, în opinia noastră, care este calea cea mai eficientă de a implementa niște standarde europene mai stricte prin Minamata. Un uh, alt subiect a vizat uh, exportul de compuși cu mercur și derogarea pentru industria farmaceutică. Credem că derogările la o interdicție de export sunt greu de implementat. Menținem în general derogările doar acolo unde dovezile sunt foarte clare. Utilizarea în industria farmaceutică, în anumite produse, este oricum foarte limitată și credem că există o aprovizionare globală suficientă fără a exista o nevoie de export de către, efectuat de către Uniunea Europeană. Importul de mercur acum și uh, abolirea acestuia. Ne credem că cererea de mercur scade ca o consecință a restricțiilor care au apărut, dar în continuare Europa va trebui să importe mercurul cât timp capacitățile noastre de reciclare uh, nu asigură necesarul de mercur. Ar trebui să lăsăm o portiță aici pentru ca Uniunea Europeană să ajute țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește gestionarea deșeurilor pe bază de mercur. Cred că s-a mai menționat asta și este un argument destul de solid pentru ca, într-adevăr, să alegem această cale. De asemenea, e o și procedură de aviz uh, conform a priori, uh, în perfectă aliniere cu cerințele Minamata, este un instrument potrivit pentru a limita importul de mercur. Domnule președinte, pe această cale sper să fi trecut în revistă mare parte din comentariile care au uh, fost formulate. Prefer să mă opresc aici. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum uh, dau cuvântul domnului raportor uh, Ștefan Eck pentru o concluzie la această dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. La început uh, aș vrea să mă adresez direct domnului Florence. Mi-a făcut un compliment spunând că sunt atât de tânăr și că nu pot să judec uh, ce s-a întâmplat în trecut. Cred că mă consider mai tânăr decât arăt, dar asta e din cauza că mă hrănesc atât de bine și vegan. Deci, dragi colegi, mulțumesc uh, foarte mult pentru contribuțiile prețioase la acest subiect uh, important. Am avut uh, posibilitatea de a asculta liniile dumneavoastră roșii pentru a le cunoaște și voi face tot posibilul pentru a ține cont de comentariile dumneavoastră constructive. Sunt perfect convins că protecția sănătății publice și a mediului este importantă pentru noi toți. Sunt acum câteva eforturi de a reduce riscurile legate de mercur, care sunt eforturi care sunt mai mult sau mai puțin insuficiente. E nevoie de măsuri mai eficiente atât în Europa cât și în restul lumii. Pentru asta trebuie să vedem ce se întâmplă cu măsurile legislative, să le extindem și să profităm de oportunitățile care există să valorificăm o oportunitate economică pe termen lung și să nu avem în vedere doar propria ogradă, să ieșim din zona noastră de confort și să vedem care sunt provocările de astăzi, să le transformăm în oportunități economice. E răspunderea europeană aici față de țările în curs de dezvoltare. Aceasta nu trebuie pierdută din vedere. Politica de mediu dintotdeauna a fost punctul de plecare pentru numeroase tehnologii inovatoare și pentru niște discuții intense în a găsi noi abordări politice. Așa că haideți să nu ne mai ascundem în spatele ideilor învechite că uh, punem în pericol locuri de muncă, periclităm uh, evoluția tehnologică. Nu, politica de mediu trebuie să fie o politică a durabilității. Perspectiva ecologică înseamnă să ai în vedere interesul viitorului și aici trebuie să susții sistematic inovarea industrială. Cel mai important interes față de viitor este acela de a avea o lume intactă, sigură pentru copiii noștri, sănătatea noastră, pentru propria noastră, pentru, uh, uh, propria noastră viață. Deci ar trebui să avem în vedere foarte serios reducerea emisiilor de mercur. Dar dacă vrem o reducere a acestor emisii, trebuie să avem o lume cu mai puțin mercur per total. Riscăm altfel să uh, pierdem teren. Politica de mediu este o politică socială. Ea influențează uh, evoluția economică și calitatea vieții oamenilor, iar uh, sarcina politicii de mediu trebuie să fie următoarea. Să avem în vedere interesele ecologice ale viitorului. Politica aceasta trebuie să aibă în vedere principiul răspunderii partajate. Să nu mai avem în vedere niște grupuri uh, de interes economic. Cel mai important este să avem o uh, provocare pentru industrie acum. Sunt niște piețe saturate în uh, Uniunea Europeană. Trebuie să deschidem portița inovărilor. Vedem că sunt domenii puternic interconectate. Iar în ceea ce privește mediul, dragi colegi, eu cred că a trecut ceasul al 12-lea și avem o singură planetă care merită protejată cu consecvență. Mulțumesc foarte mult pentru atenție și aștept cu nerăbdare să cooperăm unii cu alții, dorindu-vă pe această cale o pauză de vară plină de armonie, în așa fel încât să revenim cu forțe proaspete și poftă de muncă, pentru ca împreună să renovăm uh, această construcție a noastră europeană. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Doamna Winning ceruse încă o dată cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze, sunt foarte dornică să reacționez la toate comentariile și uh, în uh, febra aceasta a acordării de răspunsuri am uitat să îi mulțumesc raportorului pentru întreaga activitate și pentru faptul că a progresat atât de repede cu acest text, în așa fel încât să uh, găsim uh, un text final la timp uh, pentru ratificare. Deci mulțumesc raportorului și tuturor raportorilor din umbră. Ne alăturăm și noi cu mulțumiri și îi mulțumim tânărului raportor domn Eck. Înainte de a trece la punctul următor, vă reamintesc doar că amendamentele ar trebui trimise până pe 13 iulie la ora prânzului și vom vota în Comisia Mediu pe 13 octombrie anul acesta. Trecem la punctul următor, așa cum spunea și domnul președinte Lavia puțin mai devreme. Nu mai dezbatem uh, cu OLAF, pentru că, așa cum ați aflat săptămâna trecută, acordul de cooperare uh, între Uniunea Europeană și Philip Morris Internațional nu a fost uh, reînnoit, deci nu mai e nevoie de dezbatere în această dimineață și cu aceasta trec direct la punctul 22, schimb de opinii cu domnul Henrik Wegener, președinte al grupului la nivel înalt de consilieri științifici în ceea ce privește activitatea mecanismului de consiliere științifică și îi dau imediat cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, mulțumesc, aș dori în primul rând să mulțumesc Comisiei pentru invitație. Voi face această introducere. Ce scuze, spune președintele, celor care vor să plece din încăpere, le spun să o facă în liniște, pentru că vrem să-l ascultăm pe invitatul nostru. Și vă mulțumesc tuturor, bineînțeles, pentru înțelegere. Poftiți, vă rog. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult uh, Comisiei pentru invitație. Sunt aici pentru a vă prezenta noul mecanism științific al Uniunii Europene. Sunt uh, Henry Gregner și sunt membru al grupului la nivel înalt de consilieri științifici. Sunt uh, profesor uh, pe siguranță alimentară. Mare parte din carieră am obținut dovezi științifice pentru această comisie și celelalte care au în vedere acte normative importante ce vizează mediul și siguranța alimentară. Sunt și uh, vicepreședinte executiv al Universității Tehnice din Danemarca. Motivul pentru care sunt astăzi aici este acela că sunt noul președinte numit al grupului la nivel înalt pentru consilieri științifici. Mă însoțesc trei membri ai mecanismului de consiliere științifică din secretariat, domnul Carvalho, Mă gândesc că îl cunoașteți unii dintre dumneavoastră deja. Și alți doi colegi, Ian Marco Müller și colegul meu. Eu cred că mecanismul acesta de considerare științifică este foarte important. Este o adăugire la forurile care există în acest sens și care însoțesc uh, Parlamentul European în activitatea sa. Mecanismul Puțină răbdare, vă rugăm. Yeah. Can I just say next slide and then you do it? <laughs> I think it's out of reach, I'm afraid. Voi spune pur și simplu următorul slide și apoi să vă rog pe dumneavoastră să dați mai departe. Ah, you also have to turn it on. Thank you. Sigur, ar fi fost util să și pornesc aparatura. Mulțumesc pentru sprijinul tehnic. Mecanismul nostru se bazează pe o istorie îndelungată a utilizării dovezilor științifice în politicile europene. E vorba de crearea JRC și incorporarea acestui centru în programele europene și e vorba de utilizarea acestor mecanisme pentru a însoți activitatea legislativă europeană în numeroase domenii de strategie politică. E vorba de agenții, crearea unor agenții specializate decentralizate din anul 1990 încoace. A fost creată și Comisia STOA pentru a oferi asistență Parlamentului. În anul 2012 s-a creat și funcția de Chief Scientific Advisor. Și această funcție a fost extinsă. Iar noi ocupăm acum acest uh, rol. Președintele Juncker la un moment dat a spus că trebuie să recurgem la un proces de reflexie și uh, să prezentăm această funcție într-un nou format. Așa că comisarul de resort, Moedas, a fost uh, rugat să vegheze puțin la uh, găsirea acestei noi funcții sau la extinderea acestei noi funcții pentru a exista un for care să ofere consiliere științifică, dar care să coordoneze um, dovezile științifice la un moment dat. Așa că rezultatul a fost crearea unui uh, mecanism de consiliere științifică. Vedeți uh, pe acest slide structura avem un grup la nivel înalt de consilieri științifici, șapte persoane îl formează. Avem un secretariat care oferă sprijin operațional, grupul la nivel înalt. Deci, comparativ cu ce a fost în trecut, funcțiile ocupate sunt mai uh, ample, capacitatea de a acționa este mai mare subiectele de tratat pot fi mai importante. Practic, munca este mai mare. Răspundem la cereri din partea președintelui și a colegiului comisarilor. Se face o comunicare prin comisarul Moedas și raportăm în fața președintelui și a colegiului și în fața comisarului de resort. obținem input științific de la societăți academice, uh, științifice, de la organisme din Uniunea Europeană, din JRC și uh, de la comunitatea științifică în ansamblul ei. Dorim să reușim să oferim consiliere transdisciplinare transdisciplinară și să avem o abordare științifică holistică, indiferent care este subiectul uh, de analizat. Iată care sunt uh, membrii grupului la nivel înalt. iată și pe domnul comisar pentru cercetare. Cedric Viani, domnul din stânga, este un matematician faimos uh, francez. Elvira Fortunato, vicepreședintă, este cercetător din Portugalia, foarte cunoscută la ea acasă. Rolf Dieter Hoyer, până de curând a fost uh, director uh, la CERN. Pearl Dijkstra este din, din țările de jos. Janusz Bujnicki e polonez, biolog molecular bioinformatician. Iulia Slingo este cercetător, șef uh, și iată-mă și pe mine în imagine ca președinte. Eu vin uh, din uh, domeniul siguranței alimentare. Vedeți că acoperim numeroase domenii științifice prin expertiza noastră. Ambiția noastră este aceea de a reuși să tratăm chestiuni ce țin de toate domeniile politice care pot uh, să se bucure de consiliere științifică la un moment dat. So the tasks of the scientific advice mechanism and in effect the high level group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 I would like to emphasize the latter. Și aș vrea să subliniez uh, puțin această ultimă parte, pentru că poate e unul din uh, domeniile în care avem potențialul de a face o schimbare foarte mare în legătură cu capacitatea de consiliere științifică în susținerea redactării de politici. Prin susținerea sau prin crearea acestui mecanism, toate societățile academice naționale au fost invitate să se conecteze și să colaboreze la nivel european pentru crearea și asigurarea de uh, recomandări științifice în vederea uh, stabilirii unor politici. Până de curând, peisajul era foarte fragmentat, eclectic și în multe state membre, inclusiv în al meu, mediul academic și societățile academice în general nu jucau un rol foarte activ în informarea decidenților politici despre uh, informațiile științifice de cea mai bună calitate disponibile. Cred că prin stabilirea acestui mecanism, prin înființarea lui și prin uh, lansarea cooperării cu academiile științifice europene vom putea să uh, structurăm întreaga comunitate științifică din Europa și să o ajutăm să fie mai activă, mai implicată în asigurarea de probe științifice în sprijinul politicilor din toate aceste surse care sunt considerate a fi independente și că se respectă cel mai înalt grad uh, de acuratețe științifică pentru a fi independenți, un lucru foarte important pentru mecanismul nostru de consiliere științifică, în tot ce facem o să dăm dovadă de transparență, o să împărtășim toate informațiile, am creat site-ul de internet pentru a ne ajuta în acest sens, pentru a contribui la eh, eforturile de garantare a transparenței. Și toate procesele verbale ale reuniunilor și toate documentele care descriu activitatea noastră și progresele făcute și la momentul potrivit și concluziile vor fi publicate pe pagina de internet și vor putea fi citite de oricine. Acum mă voi referi puțin la subiectele de care ne-am ocupat. Inițial ne-am uh, însușit două subiecte în vederea unei evaluări științifice. Unul ar fi, uh, este securitatea cibernetică și nu voi vorbi prea pe larg aici, în această comisie, și celălalt subiect s-ar putea să vă intereseze mai mult, deci o să îi acord ceva mai mult timp. O să spun câteva cuvinte și o să vă explic ce am făcut și cum lucrăm noi efectiv. Subiectul este acela al uh, eliminării decalajului între emisiile în condiții reale de conducere de dioxid de carbon pentru automobile și emisiile în condiții de testare. Sarcina ne-a fost prezentată de mm, comisarul Caniet, apoi a fost preluat uh, și de comisarul Moedas și am mm, pregătit un document în care schițam practic natura activităților pe care puteam și doream să ni le asumăm și apoi în urma unui dialog cu comisarul am hotărât să și trecem la fapte. Acest document a delimitat foarte bine domeniul în care urma să cercetăm, susținând două um, axe de acțiune sugerate și de comisie, și anume să ne asigurăm că noile teste de emisii sunt cât se poate de reprezentative pentru emisiile în condiții reale de conducere și, în plus, să ne gândim la posibilitățile de a folosi date pe scară largă despre uh, consumul de combustibil sau simulări ca să ajungem la uh, estimări cât se poate de apropiate de datele despre emisii reale. Deci, uh, mecanismul în acest context va încerca să vadă care este baza științifică mondială și europeană pentru îmbunătățirea măsurării emisiilor vehiculelor ușoare și a consumului de combustibil pentru a produce valori mai apropiate de datele reale și, în plus, care abordări pot fi avute în vedere, care sunt uh, dezavantajele, punctele slabe și punctele forte în materie de fiabilitate și transparență și care ar fi uh, munca științifică și analitică necesară pe mai departe. Vom prezenta o analiză uh, pentru a contribui la dezbaterea de politică din anii următori. Programul pentru activitatea noastră se încadrează în contextul acestei întrebări. Când am acceptat să redactăm documentul acela orientativ în februarie, s-a hotărât că în octombrie vom fi gata cu un aviz. Deci destul de mult timp ca să ne asigurăm că suntem meticuloși și apoi am început să facem cercetare, să citim literatură, să adunăm probe. Am făcut și o vizită la una dintre instituțiile, una dintre instituțiile cele mai importante, Centrul de Cercetare Comună din Ispra. Am avut ateliere ale experților care au fost selectați după o analiză atentă a tuturor uh, experților la nivel mondial I-am ales pe cei cu nivelul, uh, cu impactul și statura științifică cea mai înaltă și cu uh, expertiză complementară între ei, astfel încât să acoperim cât mai bine întregul domeniu și experții au venit la un atelier la Lisabona și acum ne ocupăm de analiza unor contribuții științifice foarte semnificative, foarte însemnate și în septembrie vom avea și o reuniune a părților interesate la care vom invita pe toți cei interesați din afara mediului științific pentru a ne da de asemenea informații de care să țină seama grupul la nivel înalt înainte de a ne uh, definitiva avizul în octombrie. Iată, am schițat uh, felul în care lucrăm. Mm, adunăm literatura de specialitate, ceea ce este obișnuit atunci când faci uh, evaluări științifice. Organizăm și ateliere cu experți selectați numai în baza meritului științific și academiile științifice au fost foarte utile ne-au ajutat mult să identificăm pe experți și apoi vom avea și dialogul cu părțile interesate înainte de a redacta și adopta avizul mecanismului de consiliere științifică. Sper că prin acest exemplu v-am arătat cum intenționăm noi să lucrăm pe aceste subiecte destul de complicate și care presupun o abordare științifică multidisciplinară. Ar trebui să mai și atrag atenția, pentru că e și vizibil oricum pe site-ul nostru de internet, că ne-am ocupat de un al treilea subiect dar pentru mult mai puțin timp, în ideea nu de a veni cu un aviz, ci de a oferi o explicație. Și anume, am redactat o notă explicativă pe tema glifozatului pentru a informa uh, președintele și pe comisarul de resort despre evaluările științifice privind glifozatul. Iată, deci, cele trei uh, lucruri de care ne ocupăm sau deja ne-am ocupat în acest mecanism de consiliere științifică și cu aceasta am închei prezentarea și aștept întrebările dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc! Niciunul dintre colegi nu s-a înscris la cuvânt. Se pare că nu sunt uh, intervenții, întrebări. Doamna Gerling. Mulțumesc. Vreau doar să vă întreb despre relația cu Parlamentul sau lipsa unei relații cu Parlamentul. Dar mă gândesc că ar putea exista una. Dacă analizați aspecte pe care le vom discuta și noi și oferiți informații comisiei, care vi se pare că ar putea fi locul Parlamentului? Există vreun rol de consiliere a Parlamentului posibil? Mulțumesc. Aș spune că nu direct, dar este evident Avizele și celelalte documente redactate în cadrul mecanismului de consiliere științifică vor fi disponibile pentru a, par- a contribui la dezbateri și la deciziile Parlamentului. Deci, în acest sens, sper că vom putea să vă ajutăm să nuanțați dezbaterea politică și deciziile eventuale care vor fi luate în Parlament. Am avut uh, și schimbul și cu Comisia STOA și e clar că trebuie să fim informați, de, să știm despre dezbaterile politice care se desfășoară în, dome- în legătură cu domenii de care ne ocupăm și noi pentru a veni cu evaluări detaliate, științifice, astfel încât uh, documentele noastre documentele pe care le producem să fie cât mai utile și constructive în procesul decizional și de redactare de politici. Mulțumesc. Dacă... De, da, nu. Doamna Grostet, depindeți așadar de Comisia Europeană, a spus clar. Asta înseamnă că, așa cum spunea și doamna Gerling, noi n-am putea să vă cerem o, opinie științifică. De exemplu, ne ocupăm de perturbatorii endocrini, o chestiune sensibilă care strânește emoții, dar pe care va trebui să o evaluăm totuși obiectiv. Deci am avea nevoie de o opinie cât se poate de rațională, de bine uh, analizată. Deci Ați putea, într-un astfel de caz, să ne oferiți o opinie independentă? Mulțumesc foarte mult. Din câte am înțeles eu, noi funcționăm în următorul fel. Fie ni se adresează cereri din partea comisiei, ne vin cereri de la comisie sau ne autosesizăm. Și când ne autosesizăm, avem prilejul să ne ocupăm de chestiuni în legătură cu care putem veni cu o contribuție științifică pertinentă. În cazul uh, perturbatorilor endocrini știu că deja sunt multe studii în curs. Din câte știu eu personal, nu mi se pare că am putea veni noi cu ceva în plus, ceva semnificativ în plus, dar Am discutat despre subiect și cu siguranță e pe lista noastră de subiecte de urmărit. Și bineînțeles, ce putem face e ca în dialogul cu academiile să le invităm să țină seama de anumite aspecte, de anumite subiecte, pentru că noi într-un an ne putem ocupa de maximum 5-6 subiecte, dar sunt multe alte subiecte problematice care ar uh, beneficia de analize științifice pentru decidenții politici. Deci, cred că plus valoarea mecanismului e să contribuim la crearea unui dialog structurat cu toate academiile științifice din Europa, ca să contribuie ele mai mult la dezbaterile privind uh, le, politicile la nivel național și european. Deci noi vrem mai degrabă să încurajăm mediul academic în general. Merci beaucoup. Pas d'autres demandes. Mulțumim. Nu sunt alte solicitări de intervenție. Încă o dată vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această prezentare. Iar acum o să trecem la punctul următor, 23. Vorba de o rezoluție depusă în ce privește grăsimile trans. Un certain nombre de co-sponsors. Sunt diversi co-sponsori care nu sunt de față, dar doamna Sommer este de față și îi dau cuvântul imediat. Ja, vielen Dank. Ich habe ja gar nicht damit gerechnet. Mulțumesc. Nu mă așteptam să iau eu imediat cuvântul. Foarte frumos. Păcat că tratăm subiectul astăzi. În mod clar, mulți colegi au altceva de făcut. Dar este bine că am reușit să ajungem la un numitor comun cu privire la acest proiect de rezoluție. Este un text comun care abordează problema acizilor grași trans din alimente. Și mă bucură faptul că până la urmă Comisia a prezentat raportul uh, un raport care ar fi trebuit uh, să vină mai repede, mult mai repede, în decembrie 2014. În raport, Comisia stabilește o legătură între bolile cardiovasculare și consumul exacerbat de acizi grași trans. De aceea mulțumesc pentru acest raport. E un uh, raport bazat pe o discuție ce am avut-o cu privire la regulamentul în ceea ce privește informațiile despre alimente. N-am reușit să ajungem atunci la un acord în ceea ce privește marcarea acizilor grași trans uh, pe alimente, pe etichetă, dar la vremea respectivă știam prea puține despre acești acizi. Uh, dacă, nu știam dacă are rost, dacă consumatorul știe ce sunt acești acizi, dacă uh, Uh, merită să îi marcăm pe etichetă într-un fel sau altul sau să um, venim cu un plafon maxim doar până la care să fie permiși uh, acizi grași trans în alimente. Prin urmare, am uh, dat sarcina comis, către Comisia Europeană de a face un raport. Dar la vremea respectivă existau deja state care reglementaseră și limitaseră uh, conținutul de acești grași trans din alimente. Constatările comisiei arată o legătură clară între bolile cardiovasculare și consumul crescut de acești acizi. De asemenea, conținutul de acizi din ultimii ani a fost redus dramatic și ne uităm ce se întâmplă pe anumite categorii de produse și anumite categorii de populație și acolo apar probleme cu consumul. Prin urmare, ar trebui să avem niște măsuri ajustate de intervenție. Iar în ceea ce privește uh, acțiunile propuse de comisie, e vorba de uh, un, introducerea unui plafon maxim la anumite produse. Asta consideră Comisia că este cea mai eficientă abordare și vreau să spun că, în general, sunt de acord cu asta. Nu sunt singura uh, și știu că și alți colegi sunt de aceeași părere. În lumina ideii că maxim o treime din cetățenii noștri uh, știu ce să înțeleagă din această noțiune, uh, acizi grași trans. Prin urmare, ai marca pur și simplu pe etichetă n-ar însemna că atingem obiectivul, pentru că pentru mulți cetățeni această informație n-ar spune nimic. De aceea cel mai bine este să introducem noi o limitare a conținutului. Sunt însă curioasă ce va urma. Dacă Consiliul va acționa pentru că a primit deja o uh, întrebare cu solicitare de răspuns oral și vreau să văd dacă și Consiliul de Miniștri este de acord cu această poziție noastră. De asemenea, Comisia trebuie să aibă suficient timp pentru a vedea care sunt efectele în plan industrial ale acestor plafonări și ce se întâmplă cu diferiții producători, cu lanțul de producție, să facă o evaluare și să verifice puțin fezabilitatea. Nu e așa de simplu și avem nevoie de informații concrete. Din ce îmi dau eu seama, sunt colegi care consideră că n-am avea nevoie de un nou studiu de impact, ci că trebuie să introducem direct această limitare. Tocmai de aceea eu voi face un amendament. Să existe un studiu de impact exhaustiv. Mă interesează și ce facem cu acizi grași trans care rezultă în uh, procesul de producție a anumitor alimente. Ce se întâmplă când uh, prăjesc cartofii, de exemplu? Pentru că este un proces care în sine duce la formarea de acizi grași trans. Ce facem? Dăm și acolo valoare limită sau uh, putem să o trecem cu vederea? Sau să marcăm acizii grași trans la niște produse proaspete nepreambalate? Dacă avem o valoare limită de introdus și pentru aceste produse, se pune următoarea întrebare. Ce facem cu produsele proaspete vândute direct? Cum stabilim niște limite maxime pentru acizii grași trans? Sigur că totul depinde de mm, uh, componența ingredientelor, dar trebuie avut în vedere și uh, trebuie avut în vedere și procesul de preparare a hranei. În textul comun al rezoluției se spune că acizii grași trans trebuie uh, puși în legătură cu diferite boli din lume și apare o listă întreagă, dar nu pentru toate bolile din listă s-a stabilit o legătură directă dovedită. Nu există dovezi științifice, de exemplu, pentru legătura dintre acizii grași trans și endometrioză. Mi se pare că se merge prea departe. Eu cred că cel mai bine ar fi să optăm pentru uh, formulări generale. N-are rost să înșiruim niște boli. Ce facem apoi cu acizii grași trans care există în mod natural în lapte, de exemplu, și carne? N-ai cum să eviți așa ceva. Trebuie însă oare etichetați și aceștia sau uh, trecem cu vedere, îi trecem cu vederea? Mare parte din autorii rezoluției consideră că acest conținut natural de acești grași trans nu trebuie numit explicit. N-ai cum să stabilești o limită maximă pentru așa ceva, dar poate că ar trebui să oferim un uh, Um, indiciu în acest sens, pentru că sunt în, în rândul cetățenilor mari consumatori de carne și atunci e normal ca în rândul acestora și consumul de acești grași trans să fie mai mare. Și aceștia acționează exact uh, la fel ca și acești grași trans, trans adăugați uh, în alimentele preparate. Uh, ar trebui ca cetățenii să fie sensibilizați ca să știe ce sunt acești acizi, în ce produse sunt conținuți și așa mai departe. Acum un ultim aspect, vă rog. Dacă introducem o limitare a acijilor grași trans, trebuie să vedem ce se întâmplă dacă aceștia sunt uh, înlocuiți cu alți aciji, cu cei uh, acizi, cu cei saturați, de exemplu. Și aceștia ar trebui marcați pe etichetă. Riscăm însă să uh, schimbăm un rău cu altul. Și cel mai bine este să fim foarte sensibili și la acest lucru și să avem în vedere și argumentul durabilității. Alternativa principală la cizii grași trans este uleiul de palmier. Și OMC spune că dacă în plan global s-ar ajunge la o înlocuire generală a cizilor grași trans, cu siguranță uh, se va opta pentru produsul acesta. Mulțumesc! Mulțumim pentru intervenție din partea PP acum în numele grupului Socialiști și Democrații. Ähm, Mulțumesc că uh, prezint poziția doamnei Sârbu, care este coraportoare din umbră și uh, de altfel uh, să mă pronunț și eu pentru că am o opinie foarte asemănătoare și doamna Zomăr deja a și menționate, a menționat multe lucruri care se găsesc și în poziția mea. Uh, riscurile de boli cardiovasculare uh, sunt influențate de aceste grăsimi trans și trebuie văzut cum. Trebuie introdus uh, un prag superior care în unele țări uh, e obligatoriu, s-a testat acest sistem și acum trebuie să înțelegem că aceste măsuri pot reduce serios riscurile de boli cardiovasculare. Deja uh, în câțiva ani se pot vedea efectele. În, uh, dacă ne concentrăm pe soluțiile industriale și nu pe grăsimile trans care se găsesc în mod natural în alimente, uh, și trebuie să știm care este conținutul uh, în diferite alimente, cum ar fi cele fast, gen fast food, popcorn și așa mai departe. Uh, prețul redus al acestor, uh, a, acestor alimente e asociat adesea cu un conținut ridicat de grăsimi trans și deci uh, ar trebui să ne adresăm acelor populații care deja se alimentează prost și să îmbunătățim alimentația lor. Um, uh, ați spus deja că um, există puțină conștientizare a acestor grăsimi trans, sunt puțin înțelese, nu se știe ce efecte dăunătoare au. Și, deci, ar trebui, într-adevăr, să avem uh, Uh, etichetarea nu are un rol atât de important. Uh, de asemenea, în Uniunea Europeană, dacă folosim în continuare aceste grăsimi, nu vom putea să prevenim riscurile de îmbolnăvire și am vrea să fie puse în aplicare recomandările, să avem un prag obligatoriu uh, Uh, pentru industrie implementat cât mai repede. Discutăm acum despre CETA și TTIP și uh, știm că în America deja există reglementări. Dacă ea va fi, uh, acelea ar fi utile și pentru Uniunea Europeană, mai trebuie încă văzut. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamne. Acum doamna Frederic Rix din partea ALDE. Mulțumesc, președinte. Proiectul de rezoluție pe care îl avem aici în discuție a fost depus de cele opt grupuri, toate grupurile, ceea ce înseamnă că e o dorință comună din partea Comisiei noastre și sper și a Parlamentului de a reduce consumul de acest graș trans. E o prioritate, după cum a spus doamna Sommer, nu e deloc pentru prima dată ca la multe alte dezbateri când ne ocupăm de asta, e o prioritate pentru Parlamentul nostru de foarte mult timp. Spunem în primul alinat acest lucru, cizii grași trebuie să leagă de diverse maladii și patologii. Sunt de acord cu doamna Sommer, va trebui probabil să facem uh, puțină ordine și curățenie la considerente, la gem, de se vorbește, bineînțeles, de maladiile cardiovasculare, o evidență, infertilitate, endometrie, și diverse alte lucruri, dar nu figurează în mod ciudat tocmai obezitatea și ar trebui să sprijine, că mi se pare o mare lacună. Am tras un semnal de alarmă cu mai mult de 10 ani în urmă ca raportoare la Cartea Verde privind obezitatea cu privire la nocivitatea acizilor grași trans și între timp cu toate dezbaterile pe care le-am avut și a noastră recent pe 17 martie în aceeași comisie în legătură cu planul de acțiune al comisiei Trebuie să mărturisesc că lucrurile probabil că nu se schimbă suficient de rapid, evoluează, dar nu suficient de rapid și poate nu suficient de concertat și armonizat cum ne-am dorit pe plan european. Ce avansează și se dezvoltă e acest flagel al maladiilor, în special obezitatea. Citeam un studiu recent care se referea la consecințele acizilor grași trans la tinerii adolescenți care pot consuma combustibilului până la 10 grame de aciz grași trans în fiecare zi printr-un consum excesiv de diverse mizerii alimentare, biscuiți industriali, tot felul de nuggets, 10 grame de cinci ori mai mult decât pragul maxim decretat uh, obligatoriu în diverse state membre, la care m-am referit data trecută, la ultima dezbatere, statele membre care sunt în linia întâi a luptei. Danemarca, evident, dar nu e singura. Danemarca a fost prima, cu siguranță, dar mai e și Ungaria, Letonia și Austria care sunt în linia întâi a bătăliei pe acest front și dincolo de tot ce decidem, campaniile de informare sunt necesare, în special destinate tinerilor, o țintă privilegiată. În această dimineață am avut în audiere ministrul slovac al sănătății Thomas Drucker, care a deschis o breșă în această luptă și mi-am notat și citez de a consolida practicile naționale, a spus în materie de reformulare a produselor. Practici naționale e bine, tocmai am spus, da? nu e suficient și e mai bine, după cum am spus, dacă această acțiune se face în mod concertat, armonizat pe plan european, ce spunem aici la punctul 6, dar trebuie să verificăm în rezoluția noastră. Un alt aspect pozitiv în textul nostru, faptul că lăsăm o poartă deschisă pentru trei opțiuni, etichetare limită, valori limită, abordare voluntară, după cum avea și Comisia în raportul din decembrie, personal eh, aș prefera pentru o valoare limită de 2 grame la 100 de grame de materie grasă, cel puțin după cum se prevede aici în paragraful 8, cred, unde spunem precis da, limitele obligatorii referitoare la prezența acestor acizi grași, sunt de acord și cu critica formulată la alineatul 7, N-are rost uh, să <clears throat> copleșim, uh, să necăm consumatorul în prea multe informații tehnice pe etichetă, din care până la urmă nu mai înțeleg nimic. Uh, în ce mă privește, sunt mai convinsă că ar fi bine să avem un sistem simplificat cu coduri de culori pe etichete, care va trebui și ține de domeniul evidenței să se facă printr-o participare a industriei și am spus-o și data trecută sunt tot mai numeroși în sectorul industrial cei care um, aderă la această luptă, o mare parte a sectorului agroalimentar care semnează angajamente voluntare pentru eliminare treptată cu un calendar precis acizilor grași trans. Deci, uh, aceasta e direcția în care v-aș încuraja să avansăm și vă mulțumesc. Mulțumim, doamnă Ris, pentru contribuție. Doamna Boylan, acum din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Sprijin ce au spus mulți dintre colegi, știm că acești acizi grăși sunt ucigași, există dovezi care leagă de diverse boli. Una dintre marile probleme este că sunt în produse de alimentație de zi cu zi, deci e foarte greu să evităm. În Irlanda, 10.000 de persoane moare în fiecare an de maladii cardiovasculare și știm că grupurile socioeconomice mai defavorizate consumă aceste uh, substanțe, acizii grași trans în alimentele mai ieftine și având în vedere faptul că ne găsim într-o poziție neobișnuită în Uniunea Europeană, că SUA pe care de obicei o criticăm în legătură cu dieta și reglementările alimentare. De fapt, sunt multe înaintea noastră, au recunoscut deja faptul că aparțin uleiurile hidrogenate pline de acizi trans nu sunt recunoscute ca fiind alimente sigure. S-au cerut uh, fabricanților să elimine într-o perioadă de 2 ani din alimente. Deci presupun că raportul comisiei legat de acizii grași trans, această acțiune, deși ar fi trebuit să a se fi realizat cu un an în urmă, are niște elemente favorabile. Se recunoaște clar faptul că o limită legală pentru conținutul industrial de acești grași trans ar fi măsura cea mai eficace pentru sănătatea publică și protecția consumatorului. dar nevoie de precauție, să nu ne bazăm doar pe etichetare, nu mi se pare adecvat, e ceva care duce la confuzie, după cum a spus o colegă, e un exces de informații pe ambalaje în prezent mai ales având în vedere lipsa de conștientizare a publicului în ce privește acizii grași trans și fi reticente să merg pe calea etichetării la acizii grași trans. Se ratează un aspect că n-ar trebui să fie în alimente de consum uman în primul rând. Legislația adoptată în 2011 a cerut comisiei să efectueze și să prezinte acest raport, dar și propuneri legislative necesare și cred că e nevoie de acel raport legislativ, de limite legale în ce privește acizii grași trans. Evaluarea de impact <clears throat> e din nou o tactică a întârzierii, amânării văzută și în alte domenii. Întârzierea acestei reduceri necesare la acizii trans știm că e posibil, există producători care o fac voluntar și acum E nevoie ca și Comisia Europeană <clears throat> să pună în linia întâi interesele sănătății consumatorilor să vină cu acele propuneri de acte normative. Mulțumim foarte mult, doamnă Boylan. Doamna Dornano acum. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Vreau să reamintesc că în raportul cu privire la cizii grași trans, Comisia Europeană sublinia pe bună dreptate importanța obiceiurilor alimentare, mai ales la tineri și la cei cu venituri modeste. Acestea fiind spuse, ideea reeducării consumatorilor, după cum uh, subînțelege textul, este evident o iluzie. <clears throat> Prezenta rezoluție predică adoptarea de limite europene în ce privește prezența de aciși grași în produsele alimentare. Trebuie să recunoaștem că e vorba de măsuri mai degrabă eficace. Să reamintim că pentru că piața unică împiedică orice restricție cantitativă sau calitativă la circulația acestor produse, Uniunea Europeană e constrânsă să adopte ea însăși restricție în locul statelor membre. Comisia Europeană însăși sublinia că în caz de adoptare de măsuri naționale de către un stat, sectorul a risca să fie penalizat de concurența străină. Vedem că apare foarte clar uh, ce limite are piața unică. În orice caz, e laudabil că vrem să reducem factorii de maladii cardiace care sunt una dintre cauzele principale de deces în Uniunea Europeană. Și vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult, doamnă Dornano. Acum, din partea Comisiei, doamnă, doamna Nicola Coplu. Mulțumesc, domnule președinte. Cam cu patru în urmă, Comisia a venit să vă prezinte raportul cu privire la acizii graș trans. Aș vrea să vă reamintesc principalele aspecte din raport care a dat informații cu la prezența de acești grași trans în alimente și în dieta populației Uniunii Europene. A descris relația între consumul de acești grăși trans și riscul de maladie cardiace și a tras concluzia, într-adevăr, după cum s-a spus, că limita legală pentru grăsimile trans, uh, precizat pentru cele produse industriale, ar fi măsura cea mai eficace în ce privește sănătatea publică, protecția consumatorului și compatibilitatea cu piața internă. Cu toate acestea, raportul a subliniat de asemenea în concluzie că e nevoie de investigație suplimentară și a anunțat intenția Comisiei de a efectua o evaluare de impact, inclusiv o consultare publică largă în legătură cu subiectul, pentru a lua o decizie de politică în cunoștință de cauze în viitorul apropiat. Comisia se bucură foarte mult să vadă și în martie și acum că există sprijin transpartinic pentru ca acțiunea europeană să vină rapid pentru a reduce <clears throat> aportul de acest graș trans în alimentația populației. Pot să vă confirm astăzi că am luat notă de toate preocupările legate de acizi trans și de nevoia de rezultate rapide. Și aș vrea să vă asigur că domnul comisar Andriukaitis e la fel de îngrijorat ca și dumneavoastră de acizi grași trans și de nevoie urgentă de acțiune. Cu toate acestea, nu trebuie să scăpăm din vedere <clears throat> angajamentul ferm al acestei comisii pentru o mai bună legiferare, ceea ce înseamnă politici uh, elaborate pe bază de dovezi. Chiar dacă există un consens larg în legătură cu rezultatul pe care vrem să-l atingem, e nevoie în continuare de probe pentru a ne asigura că acționăm în maniera cea mai eficace din perspectiva costurilor. Raportul cu privire la cei a identificat o serie de aspecte care trebuie analizate pe mai departe. Unele dintre aceste aspecte au fost ridicate de unii dintre membrii Comisiei dumneavoastră în discuția pe în martie și de asemenea astăzi. Mă gândesc, de exemplu, la modul în care să asigurăm că inițiativa privind acești trans nu are impact disproporționat asupra costurilor pentru agenții economici în industria alimentară, mai ales pentru imm ul după cum a spus doamna Somă. Un al doilea aspect legat de alternativele existente pentru a înlocui parțial uh, uleiurile hidrogenate sursa principală de acești trans industrial și dacă utilizarea pe scara mai largă a uleiului de palmier, de exemplu, ca alternativa, nu poate să aibă consecințe negative. Un alt aspect pe care trebuie să-l examinăm este cum să vegem că o inițiativă privind acești trans poate să fie aplicate eficace de autoritățile naționale de control. Dacă avem metodologii suficient de precise pentru a determina conținutul de acești grași trans în alimente sau pentru a diferenția, și asta e foarte important, între acești uh, aciși trans industriali și cei care vin de la rumegătoare. Poate impresia că nu avansez suficient de rapid, vreau totuși să clarific astăzi că nu așa stau lucrurile. Sunt multe activități de pregătire internă în derulare la comisie, la nivel de servicii în ultimele luni și o să vedeți rezultatele acestei activități foarte curând când vom publica evaluarea de impact introductivă cu privire la CIJI Graș Trans și sperăm că o să se întâmple în câteva săptămâni. Documentul a fost pregătit de DG Sante și acum discutat cu alte servicii ale comisiei va fi o variantă sintetică preliminară a evaluării de impact reală și va conține o descriere a problemelor, a factorilor implicați afectați și va identifica obiectivele pe care vrem să le atingem, o analiză dacă principiul subsidiarității și proporționalității se respectă, o cartografiere a diverselor posibile opțiuni de politică și o analiză a impactului scontat pentru fiecare și de asemenea o descriere a nevoilor pe care avem în ce privește datele și a strategiei de consultare pe care vrem să o punem în aplicare. Vreau să clarific faptul că acest exercițiu nu va repeta raportul comisiei, ci ne vom baza pe datele deja colectate și pe analizele efectuate până în prezent. Care sunt etapele următoare? Pot să vă dau acum un calendar orientativ, care desigur nu <clears throat> împiedică alte discuții care vor putea avea loc la comisie. Odată ce se finalizează această evaluare inițială de impact, se va publica pe pagina de internet a comisiei, va fi supusă unei perioade de reacție, de feedback, în care părțile interesate pot să-și exprime părerile, ceea ce durează cam patru săptămâni. Între timp avem intenția să lansăm de asemenea o invitație la licitație pentru un studiu de aprofundare a analizei în legătură cu anumite aspecte ale unei posibile inițiative a Uniunii Europene, de exemplu impactul diverselor opțiuni de politică, care ar dura cam șase luni. În lunile următoare eh, vor avea loc consultări eh, suplimentare, inclusiv una cu publicul deschisă timp de 12 săptămâni care se va lansa probabil imediat după vacanța de vară și pe baza tuturor acestor informații, evaluarea de impact se va finaliza se va prezenta Consiliului de Reglementare și de Control uh, cam la început de 2017. Odată ce evaluarea de impact este validată de acel board și dacă se confirmă că e nevoie de acțiuni la nivelul Uniunii Europene, ne putem aștepta la mari schimbări. E foarte important ca viteza acțiunilor să se lege și de tipul de instrument legal care va fi lansat. De exemplu, știți foarte bine că dacă mergem pe procedură legislativă obișnuită, durează mai mult decât cu o măsură comitologică nelegislativă. Elementul timp pentru diverse opțiuni de politică e un lucru pe care îl vom evalua cu atenție în evaluarea de impact, ținând cont, după cum s-a subliniat și aici de către unii dintre dumneavoastră, că cu cât acționăm mai rapid, cu atât vor fi mai mari beneficiile. Vă mulțumesc, asta pot să vă spun, acestea sunt informațiile disponibile astăzi. Președintele, mulțumesc foarte mult. Acum câteva informații legate de această rezoluție. Amendamentele se pot depune până pe 1 septembrie la prânz. În ce privește amendamentele, se va vota aici în Comisia de Mediu pe 29 septembrie și, în principiu, votul în plenară în a doua sesiune din octombrie. Vom trece la punctul următor. Diverse. Nu avem nimic la diverse. Uh, niște ultime informații. Următoarea ședință se va ține pe 1 septembrie de la 9 la 12 și jumătate în Comisia de Mediu aici, la Bruxelles. Și vă urez concediu plăcut să vă refaceți forțele mulțumită unei perioade de odihnă ca să putem să o reluăm cu la fel de multă energie. Mulțumesc încă o dată și concediu plăcut.